Okay, colleagues, thank you very much. We can resume our business. Dragi colegi, vă rog să reluăm întâlnirea. Voi începe cu anunțurile pe care ar fi trebuit să le fac de dimineață. Pentru că am avut audierea, am sărit peste aceste anunțuri pentru că eram deja în întârziere. Vroiam să vă reamintesc că reuniunea Comisiei de săptămâna viitoare este anulată. În locul acestora avem audierile pentru candidații uh, la poziția de comisar. Mimițe uh, este ora luni la ora 16 și pentru domnul Strianides uh, marți în cursul zilei. Apoi vom avea și pe 6 octombrie până la 6 și jumătate o audiere. Vom putea să punem numai o întrebare la acele audieri și orice deputat poate să participe la orice audiere. Tocmai, uh, am, tocmai mi s-a transmis uh, informația de la conferința președinților cu privire la timpul de vorbire. Uh, se spune că fiecare audiere va fi împărțită în 45 uh, de întrebări. PPE 11, SND 7, S ECR 5, ALDE 5, FDD 4 și neafiliați 2. Veți primi o notă detaliată oricum uh, și uh, grupurile își vor împărți timpul de vorbire. Așadar, uh, coordonatorii vă vor ajuta să gestionați acest timp de vorbire. Veți primi mai multe informații săptămâna viitoare, când vor avea loc aceste audieri extrem de importante. vă spuneam că reuniunea comisiei de săptămâna viitoare este anulată. Astăzi, la 4.30, într-o altă sală, o să aflăm noi unde, imediat, în 2Q2, deci la ora 16.30 vom avea o prezentare a candidaților la premiul Zakharov. Deci la 4 și 15 avem această audiere. Toți membrii din comisia noastră sunt invitați alături uh, de membrii comisiei AFET și de la uh, subcomisia pentru drepturile omului. Și uh, de azi în două săptămâni va avea loc un vot cu privire la decernarea premiului Zakharov. Nu știu care este ora exactă. Totul se poate schimba în funcție de cum decurg audierile. Așadar, vă rog să vă notați în agenda aceste date. Atât am avut de spus. De dimineață am avut o audiere cu privire la epidemia de Ebola și uh, am aflat uh, care sunt măsurile pe care le poate întreprinde Uniunea Europeană. Voi transmite o scrisoare înaltului reprezentant uh, și comisiei uh, cu rezultatele audierii noastre și cu chestiunile urgente care trebuie abordate. Uh, Uh, sperăm să definitivăm această scrisoare astăzi, după care voi transmite copii tuturor. Mai avem două puncte pe ordinea de zi. În primul rând, o discuție, de fapt trei puncte pe ordinea de zi, se corectează doamna președinte. Avem o discuție cu privire la schimbările climatice și un vot. Înainte însă, vreau să întreb dacă domnul uh, McQuaid este aici, comisia. Da, îmi pare rău că nu v-am văzut. Peter Craig, aveți uh, ceva anunțuri pentru comisia noastră? Foarte bine, nu aveți niciun anunț, ne ajută să ne încadrăm în timp. Trecem direct la punctul punctul 7. Punctul 7 cu privire la conferința ONU privind schimbările climatice. Vă voi uh, prezenta puțin contextul discuției noastre. Probabil că știți că Parlamentul European adoptă întotdeauna o rezoluție înainte de întâlnirea COP care are loc în decembrie. COP este conferința părților la procesul uh, ONU privind schimbările climatice. Uh, comisia responsabilă pe fond este comisia ENVI, iar comisia noastră, DV, adoptă întotdeauna o rezoluție care uh, servește drept uh, bază pentru rezoluția Comisiei ENVI, uh, care este adoptată în plenara din noiembrie. Așadar, avem un calendar foarte strâns uh, pentru a ne redacta rezoluția, pentru a o da la tradus și pentru a o vota, astfel încât să intre în plenară în noiembrie. Sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră cunosc această problemă a schimbărilor climatice și nu trebuie să vă spun prea multe. Săptămâna trecută la Strasburg am avut o dezbatere cu privire la întâlnirea care are loc la New York astăzi. Acolo se reunesc uh, personalități importante Uh, pentru a discuta despre schimbările climatice și pentru pregătirea conferinței de la Lima și pentru conferința de anul viitor de la Paris. Sperăm că după eșecul de la Copenhaga va exista un acord global privind combaterea schimbărilor climatice. Așadar, am avut o discuție săptămâna trecută, mulți dintre dumneavoastră ați participat și spuneam atunci că există foarte multe persoane a căror viață a fost distrusă de schimbările climatice, de exemplu în Kenya. Uh, Așadar, dezvoltarea și schimbările climatice au întotdeauna o legătură foarte strânsă între ele, de unde și rolul important al comisiei noastre în această rezoluție. Speram uh, să vă putem prezenta astăzi un proiect de rezoluție, dar uh, pentru că am avut întârzieri uh, în a transmite draftul la tradus, um, nu am putut să vă transmitem mai devreme acest document ar fi trebuit să fi primit uh, astăzi de dimineață un document de lucru sau prin mail. Aveți documentul în sală sau prin mail? A fost trimis. Da, este, vă este distribuit acum. Să vă faceți o idee cu privire la proiectul de rezoluție care va fi tradus în următoarea săptămână. Apoi uh, veți putea depune amendamente și vom putea uh, vota pe 3 noiembrie, când vom avea o reuniune specială. Termenul de depunere a amendamentelor este 14 octombrie la prânz. Aveți acolo câteva idei legate de principalele puncte care se regăsesc în rezoluție. Aspectul cel mai important uh, este că din perspectiva dezvoltării, Uniunea Europeană ar trebui să propună o ofertă credibilă la discuțiile în cadrul ONU. Noi trebuie să ne punem uh, lucrurile în ordine și să propunem un uh, pachet foarte clar de măsuri pentru 2030 și uh, în, uh, ne-am asumat niște angajamente la Copenhaga, ne-am asumat uh, și să ne onorăm angajamentele financiare. Le vom cere noilor comisari să fie proactivi. În următoarele săptămâni vom discuta despre STG. Unul dintre de aceste obiective va fi legat de schimbările climatice și de procesul de negociere la nivelul ONU. Uh, iar uh, pe partea COP21 vom merge în paralel. Practic, uh, vom avea două procese prin care vom încerca să punem lucrurile cap la cap. Vrem ca noi comisari uh, să lucreze împreună. Mă refer la comisarul pentru schimbări climatice și la comisarul pentru dezvoltare, care trebuie să colaboreze pentru um, ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce. Mă voi opri acum și vă dau dumneavoastră cuvântul pentru sugestii și comentarii. Catherine uh, Bearder este primul uh, vorbitor. În uh, considerente, trebuie să vorbim mai mult despre impactul asupra țărilor în curs de dezvoltare și insulelor. Este vorba despre adunarea parlamentară mixtă pentru țările ACP, care se va întâlni în noiembrie-decembrie. Anul trecut am fost în Samoa și am uh, discutat despre efectul pe care îl are creșterea nivelului mărilor asupra insulelor. Trebuie să includem ceva în considerente cu privire la acest impact. Săptămâna viitoare vom afla cât de mult sprijin uh, va oferi noul comisar pe acest teme. Acum sunt oarecum uh, îngrijorată uh, de poziția noului comisar cu privire la această temă. Trebuie să subliniem faptul că aceste lucruri sunt esențiale nu doar pentru economia Europei, ci pentru întreaga lume. De fiecare dată când mă duc într-o vizită a adunării parlamentare uh, comune, ni se spune, dumneavoastră provocați schimbările climatice, ce faceți pentru noi? Deci avem o datorie să adoptăm o poziție fermă. Și cred că este vital acest lucru, având în vedere momentul în care ne aflăm. Mă refeream așadar la aceste țări uh, și insule. Mai avem uh, câțiva vorbitori pe ordinea de zi. Cinci. Vă rog uh, frumos să vă limitați la trei minute intervențiile. Trei minute, vă rog. Următorul vorbitor este Hedy Hautenen și apoi Enrique Guerreiro. Um, mulțumesc foarte mult, Linda. Nu am avut foarte mult timp de a citi uh, comentariul tău, însă cu siguranță mă voi uita la el. Aș dori însă să îi uh, întreb pe colegi și pe tine ce am putea să facem astfel încât schimbările climatice să devină o prioritate uh, în toate instrumentele de dezvoltare europeană, inclusiv în fondul uh, european uh, de investiții, pentru că uh, angajamentul nostru cu privire la finanțele uh, europene pentru combaterea schimbărilor climatice, ei bine, aici suntem uh, puțin în urmă. Uh, sigur că există politici de dezvoltare și au fost prezentate politici uh, și soluții, însă nu sunt convinsă că toate aceste lucruri se regăsesc în mintea celor care planifică programele și uh, se ocupă de ajutorul și asistența europeană, precum și de fondurile europene. De aceea cred că ar trebui să vedem care sunt căile cele mai inovatoare pentru a obține acest lucru. În al doilea rând, după cum am observat, fundătura în care a ajuns convenția privind schimbările climatice nu se bucură de prea multă solidaritate în țările dezvoltate. De aceea, cred că ar trebui să căutăm căi posibile astfel încât să găsim instrumente de dezvoltare, astfel încât să încurajăm G77 și uh, țările în dezvoltare, precum și economiile emergente, astfel încât ele să se angajeze și să își asume acest tratat cu o bază atât de largă. Nu am idei foarte concrete, însă mi-ar plăcea să analizăm mai în detaliu aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Erero și apoi Moris Ponga. Mulțumesc. Așa cum a spus și uh, doamna președintă, nu trebuie ca întotdeauna să fie lucrurile numite atât de clar, respectiv care este riscul pe care și-l asumă omenirea dacă nu reacționează la aceste schimbări climatice. Schimbările climatice ridică mai multe feluri de întrebări. Una dintre ele este ce viitor ne dorim. Pentru că omenirea și trebuie să ne întrebăm, poate supraviețui omenirea uh, cu aceste schimbări climatice care există în mediul înconjurător? trebuie să acționăm și activismul pe care îl observăm în multe țări este foarte important. Criza economică reprezintă un pretext foarte bun pentru a spune că nu putem să ne decidem acum, nu putem să intervenim hotărât împotriva schimbărilor climatice. Apoi, în ceea ce privește ultimul mandat, în această perioadă Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la politica schimbărilor climatice, iar uh, poziția Parlamentului a fost mai ambițioasă aici decât cea a Comisiei Europene, mai ales în ceea ce privește emisiile de CO2, precum și obligațiile care trebuie asumate cu privire la eficiența energetică sau la aprovizionarea cu energie. Toate acestea au fost aspecte care uh, au fost uh, mai puțin uh, subliniate de către Comisia Europeană. De aceea poate ar trebui să ne adresăm acestea și să întrebăm dacă își uh, respectă obligațiile și poate că în toamnă vom primi o propunere de care să fim și mândri, de care să putem spune, iată, Uniunea Europeană uh, a apărut la summitul uh, cu privire la schimbările climatice și uh, a avut o poziție clară și ambițioasă de care să fim mândri. Din perspectiva comisiei noastre, lucrurile sunt clare. Putem să ajutăm, uh, din punct de vedere strategic, țările și regiunile unde schimbările climatice își dovedesc consecințele devastatoare. Ai vorbit despre Kenya, ai fost în Kenya, dar există și alte țări unde apar urmări ale schimbărilor climatice. Și sigur că uh, se dovedește că țările cele mai sărace suferă ca urmare a schimbărilor climatice care au loc. Dar nu numai acestea, ci și noi, în calitate de Comisie pentru Dezvoltare, ar trebui să ne angajăm ca um, mână în mână cu uh, politica climatică să exprimăm și o solidaritate, o solidaritate față de țările care sunt afectate cel mai puternic, ale căror teritorii sunt afectate cele mai, cel mai puternic și care au de suferit foarte puternic uh, de pe urma consecințelor schimbărilor climatice. Și avem aici și reprezentanții Comisiei care ar putea să se exprime cu privire la acest lucru. Domnul Ponga și apoi Catherine. Mulțumesc, aș vrea să fac uh, trei observații. Prima este că este esențial să se găsească un acord cât mai rapid posibil în cadrul COP pentru asumarea unor angajamente obligatorii de către toate părțile implicate în scopul reducerii gazelor cu efect de seră. Planeta noastră, așa cum spune colegul Guerreiro, se încălzește și trebuie să acționăm. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție clară pentru a juca un rol decisiv în obținerea acestui acord internațional. Se fac eforturi la nivel european pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, ceea ce plasează plasează Europa uh, în fruntea demersurilor în acest domeniu. Și sper că Comisia Europeană va putea să influențeze în mod pozitiv negocierile internaționale. În al treilea rând, uh, aș dori să mă refer la uh, Africa, care suferă foarte mult din cauza schimbărilor climatice. Nu trebuie să uităm că țările cele mai sărace sunt cele mai vulnerabile și mă refer în special la insulele mici din Pacific. Acestea trebuie trebuie să beneficieze de măsuri de combatere a schimbărilor climatice, pentru că până la urmă este în joc credibilitatea Uniunii Europene uh, și respectarea angajamentelor noastre în materie de schimbări climatice. And thank you, Kathleen Van Brent, followed by... Mulțumesc, Kathleen, și apoi domnul Jibic. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, voi, uh, nu vă voi reține prea mult, însă doresc să reformulez ceea ce am spus din, în dezbaterea de săptămâna trecută. Eu sunt nouă în această comisie și mai am multe de învățat cu privire la dezvoltare, însă cunosc câteva lucruri cu privire la politica uh, climatică în Europa și um, sunt unul dintre membrii Parlamentului care voi merge la Lima. De aceea sunt încântată că Comisia DV oferă un aviz cu privire la schimbările climatice și pregătirile uh, COP. Pentru că am putea să ne gândim că avem mulți bani de cheltuit la DV și pentru a controla aceste lucruri, însă, vom fi nerelevanți cu privire la banii de care avem nevoie dacă este să trebuie să rezolvăm problemele din lumea a treia. Pentru că modul în care ne tratăm planeta, industria, economiile, este foarte important. Doream să subliniez acest lucru. Vreau să spun că este responsabilitatea Uniunii Europene acesta este lucrul cel mai important care trebuie spus cu privire la țările în curs de dezvoltare. Este responsabilitatea noastră și trebuie să ne fie rușine de ceea ce am făcut în ultimii ani la nivel european și de responsabilitatea pe care nu ne-am asumat-o de fapt în ultimii ani. Ați menționat de asemenea faptul că avem nevoie de obiective clare cu privire la schimbările climatice. Dar avem nevoie de aceste obiective clare și cu privire la eficiența energetică și la energiile alternative. Ele sunt foarte importante, toate trei, și cred că Consiliul uh, ce va avea loc va fi unul uh, crucial iar uh, rezoluția europeană va juca de asemenea un rol important. Sunt convinsă însă că vom reuși să exprimăm lucrurile um, așa cum trebuie la nivelul Comisiei Envi, iar votul la plenară va confirma lucrurile și apoi vom merge la Lima și totul va fi bine. Mă bucur foarte mult uh, să aud aceste uh, păreri de care vom ține cont. Domnul Jubic și apoi doamna Coral. Eu provin de la I3 și uh, nu pot decât să o felicit pe antevorbitoare că um, vorbește despre acest obiectiv de 10% reducere de CO2 pe care l-a poziționat foarte bine și, de asemenea, a reușit să implementeze acest obiectiv. Pentru că Europa este un deschizător de drumuri pe această direcție, iar Parlamentul European a contribuit ca um, aceste emisii să fie reduse cu 10%, ținând cont că rata de producție este de 25% în acest moment. Așadar, politica Uniunii Europene este una exemplară și cred că acesta este mesajul pe care ar trebui să îl transmitem. Pentru că dacă vorbim despre o politică eșuată a emisiilor de CO2, atunci nu știu ce putem să explicăm restului lumii. Cred de asemenea că este important ca uh, sistemul de uh, emisie cu scheme uh, să fie regândit Industria noastră produce la cele mai bune standarde, însă trebuie să ne gândim și la celelalte state. Trebuie să uh, vedem care sunt condițiile uh, mai proaste în care se produce în alte parte. Și faptul că uh, aceste summituri climatice nu schimbă cu nimic aceste lucruri. Europa uh, importă foarte multe produse și poate că ar fi mai bine să uh, investim mai mult uh, la nivelul consumatorilor în aceste amprente de carbon. Pentru că trebuie să evităm ca emisiile de CO2 să crească și mai mult pe lumea aceasta. Așadar, la nivel de consumator, trebuie să fim atenți și să ne asigurăm că cetățenii au o șansă de a evita, de a reduce emisiile de CO2. Și cred că la reuniunea COP aceasta va fi o dezbatere foarte importantă. Modul în care putem să gestionăm eficient acest sistem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Coral. Mulțumesc, domnul președinte. Așa cum au spus și colegii, nici eu nu am avut timp să mă uit cu atenție la textul distribuit, însă voi recupera acest lucru. Câteva cuvinte cu privire la schimbările climatice. Sigur că nu mai putem vorbi în continuare de echilibru. Mă gândesc în continuare la conferința mare cu privire la schimbările climatice de la Paris. S-a spus că mm, sunt anumite lucruri ce trebuie făcute după protocolul de la Kyoto și uh, Sigur că nu putem să acceptăm ca aceste acțiuni să fie amânate pentru perioada de după 2020, cu toate că acum, în acest moment, ar fi necesară o schimbare esențială. Și acum câteva întrebări cu privire la, de exemplu, fondul verde care a fost înființat la Cancun. Știm că mai ales țările în curs de dezvoltare sunt uh, afectate avem oarecum impresia că au fost selectate aici niște reguli uh, procedurale proprii. Imunitatea, și sigur că acestea se referă și la sutele de miliarde care sunt administrați, e bine, avem impresia că uh, aici se lasă loc uh, pentru corupție și ar fi bine ca lucrurile să se desfășoare cât se poate de transparent, fondul să fie administrat transparent. Pe de altă parte, vorbim și despre mecanismele de compensare. Știm foarte bine ce sunt acestea, ă, este o activitate politică și, în special, este vorba despre reducerea emisiilor în statele terțe. Însă, aceste lucruri se repercutează și asupra populației indigene. Se investește, așadar, în măsuri uh, de dezvoltare politică, însă consecințele sunt uh, suportate de populația de la fața locului. Mulțumesc, domnule Sanchez. Mulțumesc. Comentarios muy, muy breves. Eh, nosotros... Câteva observații succinte. Credem că costurile trebuie purtate de către uh, țările terțe. Există multe motive uh, pentru aceasta. Sunt costuri care sunt uh, suportate de toate aceste țări și sunt distribuite între ele. Ceea ce am descoperit în text are de-a face cu finanțarea dezvoltării. Însă, cred că multe lucruri merg în paralel, însă există și o parte nouă modul în care sunt cheltuite resursele pentru politica de dezvoltare este foarte important și cred că Uniunea Europeană trebuie să își ajusteze poziția și să-și o exprime și în fața altor foruri, cum ar fi ONU sau alte organisme implicate. Și toate acestea trebuie să meargă în paralel. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să intervin pe două chestiuni. Mai întâi începește finanțarea și apoi coerența politicii noastre. Începește finanțarea. Văd în proiectul de rezoluție care ne-a fost supus atenției la punctul la punctul D se vorbește despre necesitatea, necesitatea de a elibera 5 uh, miliarde de euro până în 2020. Cred că, dată fiind experiența pe care am avut-o în ce privește finanțarea, suntem foarte departe de această situație. Poate ne amintim, ne amintim mulți din această comisie că tot ce înseamnă reducerea impactului schimbărilor climatice asupra ajutorului de dezvoltare trebuie finanțat dintr-o sursă extra deve. Deci este o sumă adițională, sunt bani adiționali. Cred că toți am fost de acord pe acest punct, unanim. De asemenea, și statele membre și Comisia au fost întotdeauna foarte evazive pe această chestiune. Am avut cele mai mari dificultăți să mobilizăm cele vreo 8 miliarde promise la Copenhaga și care trebuiau părțite între Uniunea și statele membre, deci Cred că trebuie să ne eliberăm de această iluzie și de această minciună colectivă pe care o tot fluturăm cele 5 miliarde până în 2020. Eu personal nu cred că se va întâmpla. Aș vrea să ne mobilizăm, dar nu văd cum s-ar putea și unde va veni, de unde va veni soluția. Trebuie totuși să fim pragmatici și realiști și să insistăm pe coerența politicilor noastre. Lăsăm Germania singură cu revoluția energetică, care ne indică drumul, deși ar trebui să fie o operațiune colectivă. Și dacă o țară dă greș, ori dă o țară greș singură, ori reușesc toate țările împreună. E obligatoriu. Și asta va avea un efect evident în ce privește reducerea gazelor cu emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci cred că ar trebui să punem în balanță aceste două elemente pentru că altfel riscăm să dezamăgim încă o dată țările în curs de dezvoltare cu sume pe care nu suntem capabili să le mobilizăm decât uh, într-o parte foarte mică, mult mai mică, infimă față de cele 5 miliarde. Mulțumesc și la final doamna Hebruck. Kostenverteilung geredet. Am vorbit foarte mult despre distribuția costurilor aici, însă trebuie să discutăm și despre aspecte foarte practice, întrebări practice. De exemplu, cum putem să asigurăm siguranța alimentară, putem să o dezvoltăm, pentru că tocmai în contextul schimbărilor climatice, um, exploatațiile agricole și modelele agricole din diversele regiuni, mai ales în cele afectate, care sunt um, puternic afectate de sărăcie uh, ajung uh, să fie sub o presiune foarte puternică. Așadar, nu este voie, vorba numai despre distribuția agricolă, ci este vorba despre anumite modele agricole care să fie dezvoltate și care să facă față provocărilor actuale. Pentru că numai în felul acesta putem asigura dreptul la alimente și vorbim aici despre drepturile omului, despre drepturi uh, care ar trebui să fie date pe termen lung dreptul uh, omului de a se uh, alimenta. Sunt foarte mulți oameni care mor de foame pe această lume, iar în contextul schimbărilor climatice, aceasta se transformă într-o provocare majoră. Și sigur că în acest raport trebuie să răspundem și la astfel de întrebări. Um, thank you. Well... Mulțumesc, dragi colegi. Acesta este un proiect care va trebui tradus și o, ar trebui să primiți traducerea în aproximativ două săptămâni și apoi puteți face amendamente în direcția pe care ați menționat-o. <clears throat> Înainte de a continua, aș vrea însă să ascultăm Comisia Europeană în legătură cu summitul de la New York. Cred că și președintele Barroso este acolo, nu? N-am văzut, nu știu ce o să spună. Poate ne puteți da dumneavoastră câteva detalii și sigur să răspundeți la întrebările care v-au fost puse. Deci, domnul Adalbert Ianz, de la uh, DG Clima, da, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi Parlamentului că e atât de interesat în negocierile privind clima și în special Comisiei DEVE pentru că contribuie la această rezoluție. Negocierile privind clima, așa cum a reamintit domnul Görens, intră într-o fază crucială în acest an. Așa cum știți, Summitul uh, organizat de domnul Ban Ki-moon uh, are loc acum, apoi și conferința de la Lima va fi un pas crucial pentru uh, conferința de anul viitor de la Paris, unde sperăm să adoptăm un nou acord privind clima care să fie aplicabil tuturor părților. Și suntem într-un context global care s-a schimbat semnificativ de la momentul Copenhaga și Uh, dă motive de optimism reținut. Se poate vedea că partenerii cheie Uniunii Europene uh, acționează mai mult la nivel uh, intern decât au făcut-o în trecut. În special dacă ne uităm la Statele Unite, acolo se iau măsuri de, fără precedent sau chiar și China care uh, creează un sistem de comercializare a emisiilor, ceea ce înseamnă că urmează calea deschisă de Uniunea Europeană. Și apoi, Uitându-mă la exemplul Uniunii Europene însă și cred că este evident că succesul Uniunii în a combina creșterea economică și reducerea emisiilor este acum din ce în ce mai recunoscut pe plan internațional. De asemenea, trebuie să continuăm pe calea acțiunilor ambițioase în domeniul climei. După cum ați auzit, conform uh, ultimului raport al uh, Consiliului Interguvernamental privind schimbările climatice, IPCC, fără uh, întâlnirea de la Paris, uh, evoluăm către o lume în care temperatura medie ar putea să crească cu 3,5-4 grade până la sfârșitul secolului, care ar afecta multe sectoare economice de aici, din, uh, de la noi, dar afecta, ar afecta pur și simplu viața multor, multor oameni din lume. Și ce trebuie să fie extrem de interesant pentru această comisie? Nu trebuie să uităm că schimbările climatice uh, reprezintă o mare provocare pentru dezvoltare. Deci țările cu cele mai mari nevoi de dezvoltare sunt și cele mai vulnerabile la schimbări climatice. Și în același timp, toate țările se confruntă cu provocarea de a se dezvolta într-un mod compatibil cu uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, deci într-un mod sustenabil din punct de vedere climatic. Dacă asistența de dezvoltare nu contribuie la acest obiectiv, ea nu va face decât să-și submineze propriile scopuri. Deci, din perspectiva noastră, obiectivele umane de dezvoltare și obiectivele de climă merg mână-mână. Dați-mi voie să mă refer foarte pe scurt la obiectivele pe care Uniunea și le-a stabilit pentru conferința de la Lima. Acestea sunt Întâi, de a obține o anumită claritate în ce privește informațiile inițiale, așa numitele. Asta e un termen tehnic, dar de fapt despre ce e vorba? Anul trecut la Varșovia, toate părțile au căzut de acord să uh, stabilească niște contribuții uh, intenționate naționale, deci un fel de proiect de contribuții la reducerea emisiilor înainte, cu mult înainte de conferința de la Paris. Uh, și informațiile inițiale de la Lima se referă la modul în care trebuie prezentate aceste contribuții care se intenționează să se face și ele trebuie să fie ușura, ușor de înțeles și pot să fie comparabile. Noi sperăm de asemenea să avem claritate la nivelul unui proces internațional care să ne permită ca înainte de Paris să evaluăm dacă contribuțiile uh, Uh, pe care țările intenționează să le facă sunt suficiente la nivel colectiv și uh, corecte la nivel individual. Un al doilea obiectiv pe care UE îl dorește să-l obțină la Lima este să facă progrese în legătură cu modul în care noul acord privind clima poate aborda uh, finanțarea luptei cu schimbările climatice și adaptarea la schimbările climatice. Acest lucru este esențial în abordarea provocării climatice și în acest context, evident, Uniunea trebuie să aibă o ofertă credibilă, să vină cu o ofertă credibilă. Cred că astăzi am uh, auzit de la președintele Barroso că Uniunea Europeană va oferi 40 de miliarde uh, partenerilor externi în uh, viitorul uh, cadru financiar multianual pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Sigur, trebuie să ne asigurăm că și alte țări dezvoltate contribuie și că sperăm că multe din țările emergente și în curs de dezvoltare vor contribui la finanțarea uh, luptei cu schimbările climatice și trebuie să ne asigurăm că acordul abordează chestiunea finanțării private, pentru că așa cum cred că a spus doamna Berder, dimensiunile provocării sunt atât de mari încât o finanțare publică nu va fi suficientă. De asemenea, a fost o întrebare legată de oferta Uniunii Europene pe care o vom face la Lima și după Lima începește propriile noastre reduceri de emisii și evident în acest context e foarte important ca Uniunea Europeană să păstreze o anumită calitate de lider Uh, lumea se uită la Uniunea Europeană ca la un lider în ce privește negocierile climatice și așteaptă să facă propuneri uh, ambițioase. Uh, așteptăm cu nerăbdare decizia Consiliului European de pe 23 octombrie, pe care vom putea să o ducem apoi la Națiunilor Unite pentru conferința de anul viitor și cred că domnul Barroso va reaminti acest angajament al Uniunii Europene. Și în fine, conferința de la Lima se va, va aborda și acțiunea dinainte de 2020, nu în cadrul acordului privind clima, ci în alte cadre care se referă la stimularea unor acțiuni timpurii de o serie întreagă de, de către o serie întreagă de actori implicați. Așadar, Vreau să subliniez din nou succesul Uniunii Europene la Lima este absolut esențial pentru noi dacă vrem să uh, îndeplinim toate termenele limită și să avem succes în Paris, la Paris, la conferința de la Paris. Și un alt motiv pentru care salut uh, intenția Parlamentului de a transmite un mesaj puternic înainte de conferința de la Lima. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, termenul limită pentru amendamente 14 octombrie. Traducerea va fi disponibilă în următoarea săptămână probabil. Mulțumesc tuturor celor care au participat la acest punct și acum trecem la punctul 8, care este un vot privind bugetul general pentru anul financiar 2015. Este vot pe avizul privind rezoluția de buget și va acoperi amendamentele pe care le-am votat la ultima ședință. Nu știu dacă raportorul vrea să spună ceva, domnule Rubic, sau votăm direct? Votăm direct, mulțumesc foarte mult. Există un amendament de compromis susținut de PPE, SND, Ver și EFTD pe amendamentele 2, 3 și 4 și acel text este disponibil pe lista noastră de vot. This is, this is, yeah, I know you have an oral amendment. Da, știu că nu aveți tot amendamentul, dar veți vedea textul de compromis la sfârșitul listei de vot, compromisul 1, nu o să vi-l citesc pentru că îl aveți în fața dumneavoastră. Before we start voting, Înainte să începem să votăm, vom face un test să vedem dacă funcționează tehnologia, pentru că mai devreme ne-a dat bătăi de cap. Să votăm. Cine vrea să aibă o cană de cafea, o ceașcă de cafea? S-a deschis votul. Close. S-a închis votul. Yeah. So majority in... Majoritatea este pentru un ceai sau o cafea. Uh, Acum, uh, sigur că nu o să obținem o cafea, doar vroiam să verificăm tehnologia. Acum, uh, eu nu am uh, cartela de vot, așa că oricum n-aș primi ceai sau cafea. Îmi dați voie să votez prin ridicarea mâinii? Poate că nu este nevoie să votăm cu cartela de fiecare dată. Somebody else without a vote. Can I just mai e și altcineva care nu are cartela de vot. Oricum vă reamintesc să o aduceți cu dumneavoastră la voturile viitoare. Încercați să vedeți dacă funcționează. Uh, când avem prea mulți care nu au cartela de vot la ei, uh, lucrurile se cam complică. Suntem gata să votăm? Uh, funcționează toate cartelele? Vă las să verificați. Doamna Schlein, funcționează? Vedem. Îmi spuneți dacă nu funcționează și vă socotim și pe dumneavoastră la vot. Okay, so we can, we can... Putem să începem. Există un amendament oral la amendamentul 1 din partea domnului Stiller. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să-mi dați voie să citesc amendamentul oral face un apel la o creștere a finanțării pentru agențiile umanitare precum uh, UNHCR, uh, Medecins Sans Frontier și așa mai departe în momente de conflict uh, și face un apel la creșterea sprijinului pentru fâșia Gaza pentru a menține un accent puternic pe necesitățile refugiaților, în special intervențiile medicale, utilitățile de bază și educație, precum și pentru a sprijini țările din în Africa de Vest afectate de virusul Ebola. Acum votăm uh, pe părți, potrivit uh, listei de vot. Puteți accepta amendamentul oral? Bun. Atunci deschidem votul. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament, eh, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Nu, toate devin caduce, următoarele amendamente devin caduce. Acum votăm amendamentul 5 la paragraful 6. Acesta a fost retras, amendamentul 6. Amendamentul 6 pe, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă devine caduc. A doua parte de la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 7 al domnului Rubic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este de fapt, nu. Mi se spune că a fost deja acoperit de amendamentul 7. Raportorul este de acord, deci nu-l mai votăm. Acum votăm întregul uh, aviz. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar uh, mi se spune că trebuie să verificăm și electronic. Ar trebui să știu și eu acest lucru. Să votăm electronic uh, avizul în ansamblul său. S-a deschis votul. plus one, plus in favor. Dumneavoastră sunteți pentru, pentru, mai adăugăm două voturi pentru. The vote is closed. S-a închis votul. 24 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere, așadar avizul este adoptat. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct este punctul 9, diverse. Are cineva diverse de adăugat? Da, doamna Hauta pentru că mai avem uh, câteva minute la dispoziție, aș vrea să menționez un subiect despre care am uitat să vorbesc la uh, reuniunea coordonatorilor. Este vorba despre scrisoarea pe care au scris-o 46 de eurodeputați uh, adresată lui Juncker, care spunea că s-ar dori o schimbare în componența comisiilor și responsabilitățile în materie de dezvoltare durabilă. Mă întrebam dacă s-ar putea ca unii dintre membrii acestei comisii și dumneavoastră să se asigure că se face ceva în acest sens. Pentru că uh, este demodat faptul că această dimensiune lipsește din uh, fișele posturilor. Nu se discută la coordonatori, cred că trebuie discutat la nivel de grupuri politice. Dacă grupurile politice vor să facă acest lucru, atunci da, se poate face. Deci cred că ar trebui să discutați cu colegii dumneavoastră, dar nu, ă, nu vom mai avea o reuniune a coordonatorilor pe această temă. Domnul Goebbels, n-am avut timp să reacționez adineauri cu privire la reprezentantul Comisiei pentru Schimbări Climatice. În ă, introducerea mea am insistat asupra faptului că banii necesari pentru a combate uh, efectele schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare trebuie să fie finanțați dintr-un buget altul decât cel pentru dezvoltare. Ori Comisia a spus că dacă nu, nu luăm bani de la dezvoltare, s-ar submina politica pentru schimbări climatice. Dar eu cred că este exact invers și punem în pericol lupta împotriva sărăciei. Cred că trebuie să discutăm despre aceste lucruri. Eu nu am făcut uh, decât uh, să uh, vă spun ceea ce am agreat în timpul conferinței președinților și sper că acest lucru se va discuta la următoarea reuniune a comisiei noastre. Vă rog să faceți o propunere coordonatorilor și vom discuta la următoarea întâlnire. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, uh, atunci uh, Uh, vă reamintesc de audierile de săptămâna viitoare și de uh, premiul Sakharov. Mergem acum în uh, Ian 2Q2. Vom avea o audiere împreună cu Comisia AFET și Subcomisia pentru Drepturile Omului. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi și ne revedem lunea viitoare la audieri.